Iosu Huaristi Abauns, Parlamentul ia de vacanța locului său din începând cu data de 28 februarie 2018, conform regulamentului și informează autoritățile naționale competente de această vacanță. Am primit din partea grupurilor SN